Dar încheiem uh, această dezbatere. Următoarea sesiune se va ține mâine, joi, 27 februarie 2018, de la orele 8 și jumătate la orele 14. Ordinea de zi uh, a fost publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului European. Ședința se suspendă.